Comisiile au um, um, au făcut nominalizările care era nevoie. Dacă există până numărul minim asigurat de deputați, veți găsi toate aceste texte pe ședința în direct. Joi, conform articolului 78, împreună cu președintele Consiliului, voi semna un act conform regulamentului de procedură. Titlul acestui document va apărea în procesul verbal al acestei ședințe. Și ajungem acum la ordinea de zi. În uh, conferința președinților, la 10